acest uh, lucru pentru ca discuțiile noastre să fie cât mai transparente și să fie cât mai în profunzime. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, doamnă președinte, și mulțumesc și domnilor, doamnelor și domnilor deputați. Președinta, vă mulțumesc, doamnă comisar, și pentru colaborarea fructuoasă. Dezbaterea se încheie acum și voturile vor avea loc la următoarea uh, sesiune din luna mai. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi respectiv întrebarea orală adresată Comisiei Europene în ce privește interzicerea tehnologiilor de minerit cu ceanură și am să dau cuvântul pentru 3 minute domnului Ianuș Ader. Kedves kollégák, Dragi colegi, domnul președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. În ultimii ani s-au luat hotărâri extrem de importante în Uniunea Europeană care vizau protecția mediului. Dați-mi voie să mă refer la biodiversitate și la de, aferente sau la directiva cadru privind apa. În Uniunea Europeană această directivă obligă statele membre să asigură protecția calității apelor și în același timp să împiedice poluarea acestora. Este acesta un drept uh, obiectiv și este un obiectiv corect? Da, este un obiectiv foarte bun. Trebuie să facem tot ce ne este în putință pentru atingerea acestui scop. Deci, firește că răspunsul este unul afirmativ. Există o procedură de minerit care pune în pericol calitatea apelor și a aerului? Da, există o astfel de procedură și, din păcate, este o procedură foarte uh, periculoasă și depășită nu doar eu, ci și alți colegi din Parlament uh, ne-am dorit ca această tehnologie să fie interzisă în întreaga Uniune Europeană. În urmă cu 10 ani, Cianura, a avut loc Cianura de pe râul Tisa, catastrofa de pe râul Tisa și o serie de alte catastrofe și toate acestea ne transmit un semnal de avertizare. Dragi colegi, am ajuns la un moment de răscruce și este o chestiune foarte urgentă. Este un moment fericit, atâta pentru că în baza informațiilor pe care le-am primit de la Comisie, numai trei țări folosesc cea, procedere pe bază de ceanură și alte trei țări deja au interzis folosirea tehnologiei pe bază de ceanură și au dat un exemplu pentru statele membre și o chestiune imperativă, deoarece crește foarte tare prețul aurului și în același timp s-ar putea deschide noi mine în întreaga Europa folosind această tehnologie desuetă și periculoasă. Este un risc imens pentru mediul înconjurător. Dragi colegi, dacă vorbim serios când spunem că trebuie să protejăm calitatea apelor, nu putem permite uh, să existe iazuri de cantare cu ceanură lângă uh, luciul de apă de care ne folosim noi și acest lucru uh, este rezultatul folosirii unei tehnologii depășite. Dacă suntem serioși în angajamentul nostru de a proteja mediul, nu putem permite utilizarea de astfel de tehnologii care ucid viața existentă în apele noastre, de la microorganisme la crustacee până la pești. A venit vremea să acționăm, dragi colegi, și nu trebuie să așteptăm să mai producă o nouă nenorocire pentru a soluționa această chestiune. Și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor aici de față și care au hotărât să participe la dezbatere și de asemenea aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor colegilor și colaboratorilor care nu sunt de față din condiții de erupție a vulcanului, pentru că ne-au ajutat foarte mult să ajungem la soluții de compromis pe care să le putem prezenta. Avem sprijinul ecologi- al PP-ului, al ecologiștilor și al socialiștilor, al liberalilor și al conservatorilor, cu toții sprijină această idee, este o problemă urgentă și necesită un sprijin foarte larg, așa încât vă rog să vă păstrați sprijinul până se adoptă rezoluția. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Malmström în numele Comisiei. Mersi, doamna președinte. Uh, honorable members, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, colegul meu, comis, domnul comisar Pivals, își cere scuze fiindcă nu poate să fie prezent astăzi aici și m-a însărcinat pe mine să mă ocup de această dezbatere și să explic poziția Comisiei privind folosirea cenului în extracțiile miniere în Uniunea Europeană. Așa cum bine știți, am efectuat un studiu amănunțit uh, a evenimentelor de la Baia Mare din uh, România, iar uh, constatările acestea au fost, s-a ținut cont de ele în momentul în care în 2006 s-a adoptat o directivă privind gestionarea deșeurilor de minerit. Iar um, asta se întâmpla acum 2 ani și este considerată o abordare proporțională și potrivită în ceea ce privește folosirea cianurii. Există unele solicitări pentru îmbunătățirea acestor instalații și, și pentru a limita impactul lor asupra mediului. Există cerințe în ceea ce privește construcția și uh, funcționarea acestor instalații. E nevoie de o politică de împiedicare a accidentelor în locuri de stocare a substanțelor periculoase. Trebuie să avem uh, reguli și în, cazul, în cazul de accident și reguli de reparații. Avem prevederi în acest sens foarte clare în uh, directivă. Această legislație are prevederi și pentru uh, închiderea acestor instalații. Este nevoie de o asigurare financiară înainte de începerea funcționării. Directiva include valori limită maxime de concentrații de cianură înainte de stocarea substanțelor în iazuri pentru um, a efectua apoi procedurile de oxidare și așa mai departe. E nevoie să avem echipament uh, tehnologic special pentru distrugerea cianurii înainte de stocarea sa în iazuri. Din câte știm noi, uh, nu avem alternative potrivite pentru, extra, pentru extracția aurului la ora actuală, din păcate. În alte state membre e nevoie de o metodă de separare, fiindcă aurul uh, este la un loc cu alte meta metale prețioase, cu alte metale. Cu toate acestea, Comisia urmărește cu atenție evoluțiile tehnologice în acest sector și dacă vor apărea noi alternative în următorii ani, putem redeschide acest subiect. Până atunci este nevoie să se aplice cum trebuie această directivă pentru a garanta siguranța acestor instalații și reducerea riscurilor aferente. Statele membre sunt cele care hotărăsc dacă trebuie sau nu să deschidă mine de aur pe teritoriile lor, iar Comisia dorește doar să asigure că această directivă este aplicată întru totul, fiindcă aceasta este una dintre prioritățile noastre. Statele membre sunt obligate de directive să ofere Comisiei Uh, informații privind aplicarea directivei până în 2012, iar noi trebuie să analizăm situația și să elaborăm rapoarte apoi. În acest fel vom reuși să evaluăm eficiența acestei abordări și dacă um, abordarea se va dovedi ineficientă, nu vom exclude posibilitatea unei interdicții totale. Doamna președinte, vreau să subliniez importanța asigurării unei rate ridicate de uh, reciclare și asigurarea eficienței în uh, industria extractivă. Uh, mineritul uh, aurului nu este o activitate ușoară pentru mediul înconjurător. Fiindcă se creează o cantitate foarte mare de deșeuri și aici este nevoie să existe o separare a deșeurilor um, de la produse electrice, telefoane mobile sau produse electro- electrocasnice care pot conține urme de aur în fabricarea lor. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, domnului Siber, două minute. Äh, Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur că doamna comisar Malmström este prezentă, dar mi-ar fi părut bine dacă domnul comisar Potocnic ar fi fost aici, pentru că dumnealui este competent în fond. Europa are o producție de aur care reprezintă 0,73% din producția mon- mondială. Producem aur în Finlanda, în Suedia, în Ungaria și nu se folosesc peste tot aceste tehnologii periculoase cu ceanură s-a făcut o anchetă în urma catastrofei de la Baia Mare și s-a constatat că exista o instalație de depozitare a uh, deșeurilor care era inadecvată și că autorizarea acestei instalații s-a făcut de fapt fără niciun fel de control ulterior. Deci existau multe lacone uh, din partea companiei care exploata um, mina. Așa cum a spus și doamna comisar, s-au tras învățămintele din acest uh, accident și uh, dacă știm că această tehnologie este atât de periculoasă, mă întreb de ce Comisia nu trage și ea propriile sale concluzii și nu favorizează uh, punerea în aplicare a, a tehnologiilor alternative. Dacă într-adevăr aceste alternative nu sunt la fel de eficiente, de ce nu am investi în cercetare și inovare pentru a crea alte tehnologii? Și reamintesc, ponderea producției de aur europene este foarte mică față de producția mondială și să ne gândim și la acele țări care nu vor să-și mai asume asemenea uh, riscuri și să vrem să ne și respectăm angajamentele în ce privește uh, salvgardarea biodiversității. De aceea o rog pe doamna Malmström să-i spună domnului Potocnic că ne dorim să existe mai multe progrese din partea legislatorului european. Mulțumesc acum are domnul Tabajgi. Mulțumesc, doamnă președinte. Socialiștii și democrații europeni sprijină prin grupuri lor interdicția privind în întreaga Uniune Europeană privind procesele pe bază de ceanură. Aș vrea să vă atrag atenția, doamnă comisar, asupra faptului că nu este suficient să se ia măsuri retroactive la nivel de comisie, deoarece în ceea ce privește protecția mediului și mai ales în ceea ce privește Comisia de Petiții, de multe ori primim uh, foarte multe petiții uh, care se referă la poluare și mai întâi se produce evenimentul care poluează și apoi se încearcă combaterea acestuia. Deci eu cred că e foarte bine să prevenim. Domnul Ade, domnul Zeber au vorbit amândoi despre catastrofa de la Baia Mare din cauza ceanurii. Deci în momentul în care insistăm pentru interzicerea tehnologiilor pe bază de ceanură, pentru extragerea de uh, metale, vorbim uh, în urma unor experiențe foarte triste. La Roșia Montană, se vorbește de, chiar despre o uh, mină cu resurse de aur mult mai mari, deci la o scară și mai mare și au fost probleme imense în jurul acestui proiect. Deci nu există nicio garanție că aceste tehnologii de minerit nu vor distruge peisajul și că nu vor duce la otrăvirea apelor și la otrăvirea mediului înconjurător și nu vor afecta ciclurile de viață. Cine știe, peste timp de 20 de ani vor exista ceva locuri de muncă, dar ce se va alege aceste locuri de muncă odată? odată cu terminarea proiectului, dar nu știm dacă va fi reabilitat peisajul. De aceea, socialiștii și democrații europeni, uh, împreună cu ecologiștii și uh, împreună cu GUE, cu toții cerem Comisiei să pună la punct prevederi legislative până în 2011 pentru a se interzice dată pentru totdeauna tehnologiile pe bază de ceanură, deoarece poluarea mediului nu țină cont de frontiere. Nu are sens ca numai câteva țări să impună o interdicție în legătură cu această tehnologie dacă nu există o soluție la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Tabadi, și acum domnul Tremopoulos timp de un minut și jumătate. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητούμε. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Chestiunea pe care o discutăm este una foarte importantă, având în vedere materialele periculoase folosite, și anume ceanura. Nu suntem de acord cu cele spuse de către Comisie cu alte cuvinte, că nu există tehnologii care nu sunt periculoase. În Grecia, Cu siguranță această tehnologie ar fi interzisă. Iar în provinciile din Calcidica și din Rodopi există acolo chiar un sentiment de nedumerire foarte puternic în rândul populației, pentru că de-a dreptul se iau hotărâri la nivel de curte supremă. E vorba de sentință, în adevăratul sens al cuvântului. Și ideea să se folosească teritoriul grec creează o serie de temeri în legătură cu faptul că acest lucru ar putea duce la o legislație mai permisivă. Există multe precedente îngrijorătoare. În Grecia, riscurile decurg și din minele de aur din Bulgaria. Iar uh, mai mult decât atât, există și o temere în ceea ce privește amenințarea din Marea EG. Ungaria, după cum știm, în luna decembrie a hotărât să interzică orice fel de prelucrări de metale pe bază de ceanură și acest lucru ar putea să fie, să spunem, um, însoțită această măsură de interzicerea totală și de crearea unei rețele de siguranță și de aceea cerem ca această legislație europeană, care este atât de slabă, să devină mai puternică și să fie mai clară și cerem să nu se mai producă evenimente de acest gen. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Cundis timp de un minut. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς θέλω να πω ότι το θέμα το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό Considerăm că această problemă este una foarte gravă și este necesar să luăm măsuri cât mai repede cu putință, fără să existe niciun fel de obstrucționism. Poziția Comisiei este una neconvingătoare, așa cum și directiva este foarte slabă, pentru că nu se elimină acele riscuri menționate de colegi. Este arhicunoscută importanța utilizării uh, ceanurilor. România, de exemplu. Colegul care a vorbit înaintea mea a vorbit despre programe de minerit din Grecia și uh, în legătură cu o întrebare pe care am pus-o în legătură cu utilizarea ceanurii în Bulgaria, răspunsul Comisiei m-a îngrijorat și mai mult. Și cred că legislația trebuie să fie consolidată, ba chiar trebuie să devină mai strictă. Cu siguranță, că cetățenii vor reacționa, însă noi trebuie să acționăm, trebuie să vorbim într-un singur glas, noi cei care cerem ca interdicția să fie totală pentru utilizarea cianurii pentru extragerea de metale prețioase, iar alte țări ca Ungaria ar trebui să susțină această interdicție. Mulțumesc și acum domnul Pașca, un minut jumătate. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, predstaviteľ orgánov Európskej únie just... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Reprezentanții europeni spun că doresc să protejeze sănătatea, natura și mediul înconjurător. Iată, acestea sunt declarații publice, dar e ciudat că în momentul în care vine vorba de folosirea cianurii, o substanță foarte toxică, răspunsul Uniunii Europene este pur și simplu absurd, neadecvat, nepotrivit. Experții sunt de acord că cianura este una dintre substanțele cele mai toxice. Dacă o inhalezi este periculoasă pentru sănătate, dacă ajunge pe piele este la fel de periculoasă și uh, poate duce la moarte în câteva secunde sau minute în momentul în care este consumată. Și când vorbim despre industria extractivă, există există și vorbim despre metode care sunt nepoluante și sigure, este pur și simplu ipocrizie. S-au întâmplat catastrofe naturale uh, în trecut uh, și pot să vă dau uh, exemple din SUA, din exemple foarte recente, exemple din Africa și Sunt în foarte multe exemple, avem și Baia Mare în România și în toate aceste locuri s-au petrecut catastrofe naturale îngrozitoare, iar populația locală a avut de suferit, precum și mediul înconjurător, pentru că din cauza lăcomiei oamenilor pentru, după aur și din cauza prețurilor foarte ridicate. Acum a venit momentul să arătăm că Uniunea Europeană ia în serios această chestiune Vă interesează viețile oamenilor și mediul înconjurător sau doar companiile? Mulțumesc, domnul Tănăsescu, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să fim de acord ca interzicerea cianurii în minerit să devină o prioritate în problematica de mediu din România, dar și în întreaga Europa. Cu peste 25 de accidente și deversări majore în întreaga lume între 1998 și 2006, este din ce în ce mai evident că cianura prezintă un pericol continuu pentru mediul înconjurător pe durata a 10 de ani aceste accidente miniere ridică o serie de întrebări asupra practicilor i aplicării reglementărilor în ceea ce privete managementul cianurii chiar dacă există bune intenii la nivel corporatist. mai mult dificultatea gestionării transportului depozitării i folosirii cianurii asociată deficienelor de operare i de întreinere a iazurilor de decantare precum i vremea rea pot conduce la situaii explozive devastatoare pentru mediu alternative la mineritul cu cianuri există dar nu sunt promovate de industria minieră dei la nivelul uniunii europene reglementările sunt folosite pentru a promova activ noile tehnologii emergente care sunt sigure. în noiembrie două mii cinci membrii parlamentului european i statele membre au adoptat aa numita directivă a deeurilor miniere. această directivă este un instrument legislativ ineficient i este rezultatul unor presiuni mari exercitate de industria minieră precum i al îngrijorărilor exprimate de ările europei centrale i de est cu privire la eliminarea oricărei cerine i responsabilităi de a curăa amplasamentele miniere vechi i abandonate. câteva dintre lacunele directivei devin evidente dacă avem în vedere faptul că spre exemplu ea nu se referă la emisiile de cianură în aer. să luăm ca exemplu dezvoltarea minieră de la roia montană judeul alba dacă exploatarea se va deschide se estimează că se vor emite în aer o sută treizeci și patru doi kg de cianură pe zi i aceasta se va întâmpla în fiecare zi de activitate normală. aceasta înseamnă un volum anual de emisii de patruzeci și opt nouă sute optzeci și trei kg sau șapte sute optzeci și trei șapte sute douăzeci și opt kg pentru durata de viaă de șaisprezece ani a minei. de asemenea nu există nicio legislaie europeană privind calitatea aerului pentru astfel de emisii în acest context este datorie morală faă de generaiile viitoare i în spiritul tendinelor mondiale de interzicere a mineritului cu cianuri i de a susine această propunere legislativă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tănăsescu. acum Mulțumesc. Stimați colegi, comemorăm uh, acum catastrofa naturală uh, de la mina de aur din România și, pe bună dreptate, dorim o rezoluție care să ceară o interdicție totală a procedeurilor miniere bazate pe, bazate pe, cen, pe ceanură, care sunt foarte periculoase și uh, au un efect destructiv asupra mediului înconjurător. O tonă de deșeuri contaminate are efecte foarte negative asupra mediului și nu, și nu obținem de aici decât câteva grame de, aură, de aur. Este inacceptabil și absurd să folosim în continuare aceste tehnologii când există alternative mai costisitoare într-adevăr, dar mai puțin periculoase, astfel încât vă rog să fiți alături de, de noi în ceea ce privește interdicția tehnologiilor pe bază de ceanură. Nu trebuie să sprijinim nicio metodă care folosește ceanura, fie pe teritoriul european sau în alte țări. În uh, Cehia și Ungaria există deja această interdicție. Dar trebuie să ne asigurăm că companiile miniere sunt trase la răspundere în cazul accidentelor, inclusiv în ceea ce privește remedierea daunelor aduse mediului înconjurător și trebuie să ne asigurăm că dăm generațiilor viitoare un mediu înconjurător curat. Mulțumesc, domnul Arsenis, două minute. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna Malmström. După Cernobâl am înțeles cu toții cât de riscant uh, este energia nucleară, dar în 2000 a avut loc una dintre cele mai mari catastrofe naturale din Europa și poate din întreaga lume. Este vorba de catastrofa naturală de la Baia Mare. O unitate extractivă de aur a avut deversări de 100 de metri cub de cianuri, și rezultatul a fost că apa a fost contaminată, um, animalele au murit și efectele s-au resimțit mulți ani după aceea. Uh, um, populația uh, heliautică a suferit și în uh, Ungaria și multe persoane au ajuns, mulți oameni au ajuns la uh, spital. În, însă, iată, aceste procedee se mai folosesc în continuare în Slovacia, Bulgaria, Suedia și Grecia, astfel încât, stimați colegi, a trecut vremea când, ale, când alegeam mai degrabă câștigurile economice mai degrabă decât sănătatea și viața oamenilor. Iar uh, în ceea ce privește această activitate extractivă, nu putem să nu ținem cont de principiul uh, poluatorul plătește. Toate aceste principii sunt binevenite atât timp cât se respectă mediul înconjurător. În momentul în care se utilizează ceanură, se periclitează sănătatea și viața oamenilor și a mediului înconjurător. Doamnă comisar, uh, ne puteți confirma că avem o legislație destul de puternică pentru a împiedica o catastrofă naturală asemenea celei de la Baia Mare? Aș dori să ne asigurați că vă veți respecta angajamentele luate în fața Parlamentului European și eu mă alătur celor care au suferit de pe urma folosirii cianurii și cer interdicția totală a acestei substanțe toxice în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mulțumesc, președinte, comisar. Acum avem senzația că unii vor cu tot din adinsul să extragă aur, dar rămâne întrebarea, cum, cu ce tehnologie, în ce condiții vom extrage acest aur? Dacă continuați să folosiți tehnologiile minere cu ceanură, consecințele sunt predictibile. Pentru că aurul va fi transportat, va fi comercializat, dar deșeurile vor rămâne acolo pentru totdeauna. Nu e aici nu o problemă a statelor membre. și numai a râurilor lor care ar putea să fie afectate de um, aceste deșeuri. Această directivă are o lacună. Atunci când se vorbește despre garanțiile financiare, nu se iau în calcul toate um, efectele negative pentru mediul înconjurător. De exemplu, ce se întâmplă atunci când mina este închisă. Și de multe ori cei care plătesc nu sunt companiile uh, care au folosit această tehnică, pentru că în general aceste companii nu și-au sediul în Europa și după ce au terminat de poluat își fac valizele și se întorc la ele acasă. Iacă de ce trebuie să existe acest principiu al poluatorului care plătește și să fie principiul care să fie primordial și să existe o adevărată asigurare pe durată lungă în cazul în care se întâmplă asemenea accidente. Atâta timp cât nu vor exista asemenea garanții și condiții preliminare, va trebui să uh, interzicem în totalitate această uh, procedură și poate că astfel vom stimula cercetarea în domeniul găsirii unor alternative credibile și nepoluatare a mediului pentru a extrage aurul. Pentru că dacă, nu, dacă știi că nu riști nimic atunci când poluezi, ce fel de stimul ai pentru a nu mai polua? Mulțumesc. Acum are domn, cuvântul domnul Prezela. Bine, colegove, k danému tématu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Am luat hotărârea să vorbesc în legătură cu acest subiect, deoarece închiderea a două, din cauza a închiderii a două instalații din Republica Cehă din acest motiv, și anume activitatea de extragere a aurului se bazează și se baza pe ceanură în anii 90. S-a testat pentru a se vedea gradul ei de siguranță, iar cantitățile de la vremea respectivă au fost analizate din punctul de vedere al efectelor asupra mediului înconjurător, precum și pentru a se stabili cantitatea de deșeuri care trebuiau să fie ulterior distruse. Asta pentru a ne asigura că se vor uh, folosi tehnologii sigure. Și aceste verificări se fac uh, foarte des. Trebuie să facem eforturi pentru a combate aceste practici de extracție, însă cred că în ceea ce privește utilizarea ceanurii pentru uh, extragerea aurului, în acest sens, mă opun în totalitate și mă bucur să constat că Republica Cehă, în anul 2000, s-a reușit interzicerea acestei metode. În ceea ce privește riscurile și amplitudinea acestora, este important ca această tehnologie să fie interzisă nu doar în Europa, ci în întreaga lume. De fapt, este adevărat, aceste riscuri se referă la țările din lumea a treia, până la urmă. Doamnă comisar, sunteți convinsă că noile tehnologii care vor înlocui, noile tehnologii de decantare, separare, spre exemplu, credeți că vor, au fost corect luate în calcul? Și acum, domnul Mezărăș, un minut. V prvom rade by som sa chcel poďakovať iniciátorom otvorenia tejto tak závažnej... Mulțumesc foarte mult, în primul rând, aș dori să adresez mulțumiri raportorilor pentru că au adus în discuție acest subiect. Și aș dori să îmi exprim sprijinul pentru propunerea interdicției totale în Uniunea Europeană. Catastrofa de naturală de la Baia Mare a fost îngrozitoare. Apa a fost contaminată și în momentul în care ești martorul unor astfel de evenimente, vrei să te asiguri că nu se vor repeta niciodată. În Slovacia, țara mea, am uh, fost uh, afectați de această catastrofă, fiindcă s-a petrecut uh, nu departe de granițele noastre. Și am văzut că există mine de aur unde concentrația aurului, aurului este de una, la un asemenea nivel încât se folosesc tehnologii cu ceanură. Acesta, acest, această propunere a Comisiei sper să fie mult mai dură, fiindcă trebuie să ne asigurăm că politicile noastre sunt respectate. Domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. în primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei comisar pentru poziția echilibrată pe care a avut o în deschiderea acestei dezbateri. tehnologiile care utilizează cianuri sunt periculoase. la fel de periculoase însă sunt și alte tehnologii ca de exemplu producția de energie nucleară. pentru a preveni accidentele există regulamente standarde și norme nu trebuie să interzicem trebuie să respectăm regulile. rezoluia menionează treizeci de accidente în ultimii eh, douăzeci și cinci de ani evită să specifice câte dintre acestea au avut loc în europa pentru că au fost extrem de puine în ări care la data accidentului nu erau membre ale uniunii. de altfel ca urmare a nefericitului accident din două mii comisia a înăsprit regulamentele. tehnologia cu cianuri este utilizată pentru obinerea de diverse produse printre care chiar produse farmaceutice i vitamine rezoluia discută doar despre minerit i în special despre producia de aur. de ce? pentru că de fapt problema nu este cianura ci aurul. se solicită nu numai interzicerea tehnologiei dar i stoparea proiectelor în curs până la data presupusei ă, interziceri. nu cunosc alt ă, proiect viitor de exploatare a aurului în europa decât cel din ă, românia. stimai colegi a vrea să vă rog să citii cu atenie textul rezoluiei referiri ca ploile abundente din viitor măresc pericolul scurgerilor sau industria minieră oferă posibilităi de locuri de muncă puine i cu perspective reduse doar șaisprezece ani sau este posibil să se producă neglijene umane pentru că unele state membre nu au aptitudini în aplicarea legislaiei nu cred că astfel de referiri au loc într un text al parlamentului european de aceea stimai colegi vă rog să evaluai atât motivele cât i consecinele i să respingei prin vot o rezoluie care diminuează credibilitatea noastră în faa comisiei i micorează posibilitatea de a se ine cont nu numai în cazul de faă dar în general de propunerile din rezoluiile eh, votate în parlamentul european. Mulțumesc. next Madame Mulțumesc. Acum pentru și jumătate. Mulțumesc, uh, domn președinte. Domnule președinte, dragi colegi, nimeni nu rămâne indiferent atunci când se vorbește despre ceanură. Există mai multe reglementări la nivel european și trebuie să continuăm să apărăm mediul înconjurător, trebuie să ținem cont de normele în domeniul ecologic și să înăsprim eventual aceste norme. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem speculații, trebuie să uh, uh jucăm, să le jucăm cu temerile uh, cetățenilor sau să apărăm numai interesele anumitor uh, industrii. Există foarte multe industrii care folosesc cianura, în special industria chimică și diferitele industrie de prelucrare a metalelor. Chiar dacă nu va mai fi folosit cianura pentru a extrage aurul, ea va fi folosită în continuare, cum spuneam, în alte domenii. Și atunci ce veți face? Le veți interzice pe toate? Cred că ar fi mult mai bine dacă ar exista o verificare a punerii în aplicare a directivelor în vigoare și precum și controle după închiderea acestor mine. În Bulgaria nu mai există deocamdată mine în activitate, dar pe de altă parte, dacă ar fi să existe, nu văd cum am putea să înlocuim aceste tehnologii. Nu există încă alternative credibile. Nu este bine să cădem în extreme. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Isaia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că uh, ar trebui să se evite uh, catastrofe naturale ca în Baia Mare din 2000. Uh, în Finlanda avem o mină la Kiptila, care este una dintre cele mai mari din Europa, cu o producție zilnică de 5.000 de kilograme de aur pe zi. Dar uh, uh, trebuie știut că uh, aurul poate fi dizolvat numai în ceanură. Iată de ce pro- procedurile de extracție din Chiptila sunt bazate pe ceanură. Ceanura folosită în, în procesare este refolosită, iar deșeurile de ceanură sunt distruse după folosire. Chiar și rezidurile de cianură din uh, apă, din iazurile de contaminare sunt purificate. Exacte pe bază de bacterii ar fi uh, mai uh, prietenoasă cu mediul înconjurător, dar nu este folosit pentru, pentru aur. La Talvivara, în Finlanda, avem prima mină care folosește uh, proceduri, aceste proceduri pentru extracție. Uh, și um, rezultatele sunt foarte încurajatoare. Propun deci o uh, să o luăm pe această în această direcție. Nu propun interzicerea totală a, a folosirii ceanurei, dar propun um, o monitorizare foarte aprofundată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Preda are cuvântul acum, un minut și jumătate. Domnule președinte, în opinia mea iniiativa interzicerii folosirii tehnologiei bazate pe cianură în cadrul mineritului de aur este nejustificată. există în acest domeniu mai multe acte legislative europene aa cum s a amintit i mai devreme care au reglementat din ce în ce mai strict condiiile de utilizare a cianurii pornind tocmai de la nefericitul accident care a fost pomenit uh, mai devreme de la baia mare care a condus la o contaminare regretabilă. eforturile noastre ar trebui deci să se concentreze pe aplicarea riguroasă a acestui cadru legislativ la nivel național în fiecare stat membru care uh, e în această situaiune utilizarea cianurii în extragerea aurului fiind o tehnologie folosită în uh, mai în de peste o sută de ani în condiii de sigurană pentru mediu i în cadrul unui proces eficient de extragere a aurului. de altfel nouăzeci din aurul extras la nivel mondial în ultimii douăzeci de ani a fost extras folosind această tehnologie i nu uh, o alta. Uh, alternativă normele tehnice de utilizare i neutralizare a cianurii au condus la minimizarea riscurilor pentru mediu i pentru sănătatea persoanelor. trebuie de asemenea subliniat cred eu că o aplicare corectă a principiului precauiei nu înseamnă o reacie emoională care s ar traduce prin interzicerea unei tehnologii care i a dovedit utilitatea i ale cărei riscuri sunt perfect cunoscute i controlabile trebuie de asemenea luată în considerare în cadrul aplicării principiului precauției și riscurile pentru mediu ce decurg din utilizarea alternativă a unor agenți similari cianurii. ori experții spun că utilizarea unor asemenea agenți alternativi prezintă riscuri mai mari decât utilizarea cianurii. Vă mulțumesc. mulțumesc. Now we go over to our Mulțumesc, trecem acum la procedura catch the eye. Am mai mulți vorbitori pe listă.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 Autorizarea sau interdicția privind proiectele de minerit pe bază de ceanură reprezintă o chestiune cât se poate de delicată în multe state membre și trebuie să arătăm că nu putem fi ținuți ostatici în astfel de discuții politice. Asta este o problemă care trebuie să fie decisă de către experți dacă există cu adevărat un pericol de poluare. Dacă da, atunci principalul obiectiv este acela de a-i proteja pe cetățeni și interesele lor utilitatea și eficacitatea nu sunt argumente suficiente pentru a justifica utilizarea acestei tehnologii, deoarece cetățenii europeni au dreptul la un mediu sănătos. E vorba de articolul 37 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului. Dacă sănătatea cetățenilor este pusă în pericol, atunci uh, nu are uh, sens niciun fel de discuție politică, iar autoritățile trebuie să intervină rapid. Anumite state membre permit utilizarea tehnologiei pe bază de ceanură, altele deja deja au interzis această tehnologie și trebuie să existe în parteneriat între statele membre și Comisie, iar acest, Comisia trebuie să își precizeze poziția pentru a se preîntâmpina eventuale daune pentru toate oamenilor. Mulțumesc, domnul Tacula. Kiitoksia, herra puhemies. Kun tulen tuolta... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din nordul mineral Finlandei, zona aurului, deci trebuie să iau cuvântul la acest punct. Și cum a spus uh, colega mea foarte bine înainte, cianura este folosită la ora actuală ca solvent în Finlanda într-o procedură specială. La mina de la Ghitila, aproape de unde locuiesc eu, se produc 5.000 uh, de kilograme de um, aur anual și nu am avut niciodată probleme, fiindcă avem procede moderne, închise, iar tehnologia este de ultimă oră. Sunt diferențe foarte mari între statele membre ale Uniunii Europene în acest domeniu și ar trebui să avem un schimb de bune practici. O altă chestiune reprezintă microbii folosiți. Aceasta este o nouă tehnologie în care trebuie să investim pe viitor pentru a avea metode de extracție a aurului și mai nepoluante și mai eficiente. Și aici trebuie să conlucrăm la nivel european pentru a ne proteja mediul. Mulțumesc, domnul Posel, tare cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Doamna Roitova, domnul Brezina m-au convins pentru că ei au descris cum se desfășurau lucrurile în uh, țara în care au trăit ei timp de ani de zile, respectiv cum se extragea aurul în Cehia. Și apoi aceste tehnologii au fost interzise în această țară și atunci ei sunt avocați interzicerii tehnologiei cu ceanură și uh, protecției mediului înconjurător. Dezvoltăm noi tehnologii și atunci mă întreb de ce nu am putea să investim mai mulți bani în domeniul cercetării, în aceste tehnologii, pentru că resursele sunt din ce în ce mai uh, reduse și poate că până la urmă o să extragem tot, o să poluăm mediul înconjurător și nu o să mai lăsăm nimic generațiilor viitoare. Uh, Știți bine că poluarea nu are frontiere, cianura reprezintă o amenințare uh, care a dovedit că este una. Doamna Băsescu. Președinte, sunt de acord că la nivelul Uniunii Europene trebuie luate toate măsurile pentru reducerea riscurilor presupuse de utilizarea unor substanțe toxice și periculoase, cum ar fi cianura. Interzicerea lor nu trebuie să reprezinte însă singura soluție în multe alte procese industriale se folosesc substanțe toxice și periculoase nu numai în minerit. pe lângă accidentul de la baia mare din anul două mii au mai avut loc două accidente majore în sectorul minier unul în spania în anul o mie nouă sute nouăzeci și opt i celălalt în suedia în anul două mii trei ambele de amplitudine mai mare. cauzele au fost însă similare prăbuirea iazurilor de decantare la nivel mondial peste nouăzeci din producia de aur i argint se realizează prin tehnologia extragerii metalelor cu cianuri interzicerea necondiționată a acestei tehnologii și înlocuirea cu tehnologii bazate pe substanțe cu riscuri mai mici pentru mediu dar extrem de costisitoare și cu randamente reduse înseamnă ca țara respectivă să renunțe practic la obținerea acestor metale cu efectele economice și sociale aferente. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Herr Mulțumesc Dragi colegi, așa cum a spus și domnul Tacula ceva mai devreme, tehnica pe bază de ceanură este o tehnică obișnuită în exploatarea minieră, însă tocmai ce am aflat că este cât se poate de periculoasă, iar accidentul despre care s-a vorbit, despre care lui doamna Băsescu, poluarea Dunării la vremea respectivă, respectivă a fost un fapt care ne-a uimit foarte tare la vremea respectivă, ne-a zguduit, însă știți foarte bine că eu apăr Dunărea și de aceea mă întreb și eu ce putem face împotriva unor astfel de evenimente. În Uniunea Europeană avem niște resurse de exploatare aurului foarte limitate, așadar pe plan mondial se pune problema folosirii unor tehnologii inovatoare și există astfel de tehnologii inovatoare. Există tehnologii de mediu, ecologice dezvoltate în Germania care permit să se evite pericolul cianurii și trebuie pur și simplu ca aceste tehnologii să fie mai ieftine, ceea ce ar reprezenta un potențial comercial foarte mare. Nu trebuie să ne mărginim la spațiul Uniunii Europene, ci acest lucru trebuie să fie valabil pentru a proteja mediul la nivel internațional. Mulțumesc. Domnul Micolașic, vă rog. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, stimați colegi, metodele cu ceanură sunt foarte dăunătoare mediului înconjurător. Pun în pericol în egală măsură și viața oamenilor și sănătatea acestora. Metodele pe bază de ceanură sunt interzise în multe state membre dar contaminarea apelor nu se oprește la frontiere, iar uh, catastrofa naturală de la Baia Mare din România Contaminarea nu a venit din Cehia, ci din România și a afectat uh, Cehia, Ungaria, a provocat pagube mari și la Uh, o distanță foarte mare de la sursă și țara mea a fost afectată. Cu toate acestea, multe state membre ale Uniunii Europene folosesc în continuare aceste metode de extracție și sunt sigur că pentru, că, pentru sănătatea oamenilor, pentru sănătatea mediului înconjurător trebuie să interzicem aceste tehnologii, dar avem nevoie de o legislație uniformă la nivel european. Mulțumesc, domnul Matula, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar o substană chimică scăpată de sub control i ajunsă în mediul înconjurător provoacă probleme grave dar avem peste zece milioane de substane chimice avem i mai multe locuri unde se lucrează cu substane chimice milioane de situaii potenial periculoase le am putea discuta în parlamentul european. sigur i cianurile sunt toxice dar sunt chimist i pot să vă spun că avem o mare problemă în lume mai puin de optsprezece din cianuri se folosesc în minerit restul de cianuri fiind folosit la obinerea medicamentelor a bunurilor de consum în industria cosmetică i în multe alte domenii. se folosesc însă pe planeta noastră substane de mii de ori mai toxice decât cianurile. în general substanele chimice dacă ajung în apă distrug viaa. avem multe râuri moarte pe glob în care nu au ajuns cianuri marea moartă este fără viaă pentru că are multă clorură de sodiu adică sare de bucătărie. în utilizarea tuturor substanelor chimice trebuie respectate tehnologiile i normele de protecie a mediului la nivelul anului două mii zece i românia ca stat european s a înscris definitiv pe acest drum. toate statele lumii trebuie să facă la fel. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am senzația că această dezbatere a luat-o în direcția greșită. Întrebarea pe ordinea de zi este una foarte ciudată. Vorbește despre un accident care a avut loc în urmă cu zece ani. De ce timp de zece ani toată lumea a tăcut? De ce să dezbatem despre asta acum? Dacă continuăm pe această cale, ar trebui atunci să interzicem orice fel de lucru care are vreo legătură cu un accident din trecut. Mi se pare deci întreaga dezbatere fără rost și cred că se folosește protecția mediului înconjurător uh, drept un paravan și că de fapt se dorește exploatarea a temerilor opiniei publice. Totul mi se pare o lovitură de stat politică. Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul, întreabă președintele. Înainte să dau cuvântul doamnei comisar, domnul Posel, din nou. Pe scurt. Pe scurt, aș dori să lămuresc niște lucruri. Eu uh, cunosc uh, zona uh, Baia Mare foarte bine și știu că nu se află în Cehia. Știu că este în nordul Transilvaniei, poate că am greșit. Eu mă referam la ce a spus doamna Roitova. Am vorbit și despre experiența în aceste zone. Eu cunosc foarte bine geografia Europei Centrale. So now, Madam Commissioner. Doamna comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Firește că mă voi asigura că domnul Potocnic va fi pus la curent în detaliu și suntem de acord cu temele dumneavoastră în legătură cu ceanura. Este, de adevăr, o substanță foarte toxică și cunoaștem acest lucru. Vreau să vă spun însă că s-au formulat și s-au tras învățăminte din accidentul care a avut loc acum 10 ani la Baia Mare, iar directiva pe care o am uh, adoptat-o și adoptat-o recent include include o serie de limite, o serie de condiții, o serie de restricții și cerințe, tocmai pentru a asigura o protecție la maximum a, împotriva efectelor asupra mediului și sănătății umane, iar directiva de asemenea va prevedea și posibilitatea unui astfel de accident dacă el s-ar produce și astfel să se reducă efectele dacă ar avea loc un astfel de accident într-o mare măsură. De aceea, este foarte important ca această directivă să fie aplicată corect și uh, în ceea ce privește cerințele foarte uh, clare în legătură cu deșeurile din minerit și absența de alternative în ziua de astăzi, interdicția totală a cianurii nu pare a fi o soluție corespunzătoare pentru moment, dar am studiat ultimele tehnologii și modul în care au evoluat ele și se va face o evaluare în 2012 și trebuie să creștem rata de reciclare a produselor care conțin metale prețioase în Uniunea Europeană pentru a reduce dependența de mineritul de aur cu totul. Vă mulțumesc pentru dezbatere, domnul Potocnic. Firește că vă va sta la dispoziție pentru a vă răspunde la aceste întrebări și comisia ia în serios această dezbatere, dar dacă veți citi bine directiva, veți vedea că multe dintre temeri sunt acolo și haideți să insistăm ca statele membre să pună în aplicare în directiva pentru că astfel se vor reduce riscurile mult considerabil. I thank you very much, Madam Commissioner. Mulțumim. Noi vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Așadar, dragi colegi, s-a încheiat dezbaterea. Votul va avea loc uh, în timpul sesiunii parțiale din mai și trebuie să vă informez că și această sesiune s-a încheiat. Așadar, vă doresc tuturor drum bun spre casă. Haideți să sperăm că nu veți mai fi întrerupți de încă un vulcan sau mai știu eu ce altceva. Mulțumesc!